Uh, ladies and gentlemen, good Doamne și domnilor, bună ziua tuturor. Da, uite că n-a trecut nici sfertul academic, dar vă propun totuși să reluăm lucrările. Am onoarea și plăcerea să prezidez lucrările din această după-amiază, sau cel puțin prima jumătate a după-amiezei. E uh, tema perspective viitoare și criza, rolul dezvoltării uh, regionale. Acum nu vreau să intru în timpul alocat invitațiilor noștri sau uh, să fur din timpul uh, alocat uh, membrilor Parlamentului sau uh, colegilor din sală, mă voi limita în introducere la a mă referi la două uh, elemente. În primul rând, desigur, modul în care noile puteri, parlamente, guverne, lideri de opinie, cum modul în care se gândesc să rezolve provocările economice ale zilei de astăzi și cea mai mare dintre toate, și anume uh, șomajul uh, tineretului. Nu e vorba că nu exista acest fenomen uh, înainte de primăvara arabă, dar revoluțiile de acolo e clar că au stârnit în rândurile tinerilor multe speranțe că lucrurile se vor schimba, că se vor îmbunătăți rapid ceea ce nu s-a întâmplat, sau mă rog, nu peste tot. Și atunci, întrebarea ar fi cum vedeți dumneavoastră această situație. Și în al doilea rând, într-un num, de număr de partide islamiste, se registrează dorința de a pune în aplicare principiul sau principiile economiei islamiste, dacă există așa ceva, și dacă există doar o singură abordare față de această temă a economiei islamiste, dar întrebarea ar fi cum vedeți dumneavoastră uh, aceste provocări care se nasc din dilema pe care v-am expus-o și cum considerați că economii care ar, s-ar putea conduce după principiul uh, economiei islamiste ar putea coopera cu un sistem mondial care e departe de a fi coerent, dar care în general e dominat de organiza- regulile Organizației Mondiale a Comerțului, pentru că această organizație nu e un forum al anarhiei, ci din, din contră. organizație cu reguli comerciale și economice câteodată foarte stricte. Deci iată avem un număr de oaspeți însemnați. Să vi prezint. Eh, ei vor trebui, dacă vor binevoi să răspundă și acestor întrebări după introducerea făcută. În primul rând e vorba de raportarea noastră, doamna Sara Chase, de la Fundația Carnegie pentru Pacea Internațională, cu sediu în Washington, dacă am înțeles eu corect. Domnia sa are un CV de drept impresionant. Actualmente lucrează, citez, la corelațiile între corupția publică gravă și apariția extremismului militant. Iată ce subiect incitant. Doamna Chase, nu știu dacă i-am pronunțat corect numele, este autoarea cărții Pedeapsa Virtuții în Afganistan sub domnia talibanilor. Și de asemenea scrie articole pentru diverse uh, ziare și reviste. Acestea fiind spuse, doamnă, da, o întrerupere din partea secretariatului. A, nu, nu, nu, de fapt, doamna va lua cuvântul doar la sfârșit, spune președinta. Bun, continuăm cu invitații. Domnul Sameh Fauzi Henien din Egipt. Domnia sa este membru al Consiliului Shura din Egipt și a fost director al Centrului pentru Studii de Dezvoltare și pentru Biblioteca Alexandrina din 2009 și până acum. A lucrat ca consultant pentru Ministerul Populației și Familiei și pentru alte organizații internaționale, cum ar fi USAID și UNESCO are un doctorat în uh, formarea capitalului social și responsabilitate și transparență în administrație publică la Universitatea din Cairo și un masterat în uh, administrație de guvernanță și dezvoltare de la Universitatea din Sussex. Apoi domnul Mohamed Ben Salem, ministrul agriculturii al Tunisiei, membru al partidului Enhada. Enahda, mă scuzați. Deci este ministrul agriculturii, a fost un lider al partidului Enahda și membru al biroului său executiv eh, din 1989, expert în resurse acvatice, inginer șef și profesor la în alta eh, școală de agricultură din Tunisia și deține o diplomă a Școlii Superioare a Apelor din Strasbourg, Franța, și apoi avem și pe doamna doctor Hakima Fasli, care este membra Partidului Dreptății și Dezvoltării din Maroc, profesor universitar la Universitatea Hassan al doilea. și membră a Parlamentului Uh, marocan în Comisia pentru Finanțe și Afaceri Economice și lector la Facultatea de Drept uh, Universitatea uh, Mohamedia predă finanțe publice și microeconomie. Acum nu vreau să cad în clișele clasice, când este doar o singură femeie invitată, să încep cu această persoană. Chiar nu-mi place acest clișeu. Deci nu voi face așa ceva, suntem de acord, nu? Și voi da cuvântul în primul rând uh, domnului ministru al agriculturii din Tunisia și îl voi ruga să deschidă dezbaterea. Are 10 minute la dispoziție. Vă rog, domnule ministru. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. دعني اولا اشكر أه Vă mulțumesc și permiteți-mi în primul rând să mulțumesc Parlamentului European pentru invitația adresată, pentru că considerăm că avem o adevărată nevoie de dialog deschis și sincer între cele două maluri ale Mării Mediterane. De obicei, îi ascultați pe alții vorbind despre noi. Ei bine, iată că astăzi aveți ocazia de a ne, de a ne asculta direct pe noi. Pe de altă parte, m-am uh, bucurat foarte mult să aud cele spuse de dimineață, mai ales din partea domnului Brock și a domnului Vimo, și să văd că există o adevărată înțelegere în privința a ceea ce se întâmplă de partea cealaltă a Mediteranei. Primăvara arabă este încă, poartă încă numele de primăvară. Ori asta înseamnă o speranță de viitor. Dar dacă unii insistă să numească acea revoltă drept iarna islamistă, atunci țin să le readuc aminte că la noi iarna e destul de însorită. Iarna sunt cele mai puține ploi, iar eu, ca ministru al agriculturii, văd în iarnă cel mai frumos anotimp. Întâlnirea noastră de astăzi și mai ales această sesiune va fi consacrată temelor economice. Înainte însă de a vorbi despre ceea ce se întâmplă astăzi, haideți să vorbim despre moștenirea fostului regim. Regimul acesta ne-a lăsat 800.000 de șomeri, dintre care 250.000 de absolvenți uh, de studii universitare. Iată care este moștenirea regimului Ben Ali. De asemenea, de la fostul guvern a moștenit și o scădere economică de 2,2%. În ciuda numeroaselor dificultăți cu care s-a confruntat guvernul nostru, am reușit să îmbunătățim aceste cifre și să ajungem la 3,6% creștere economică acum. Dacă e să comparăm această, acest procent cu cel al vecinilor noștri, vedem că situația noastră este mai bună. Este vorba despre vecini care nu întâmpină aceleași probleme ca și noi și care nu au aceeași moștenire tristă a trecutului. Ca la un cutremur, avem uh, primul cutremur și apoi replicile. Ori replicile acelui cutremur uh, se fac din ce în ce mai rare acum pe măsură ce trece timpul. Vă spuneam că rata creșterii economice acum este de 3,6%, însă în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, am reușit conform unor estimări independente, am reușit deci să creăm 112.000 de locuri de muncă. Este vorba despre cifrele anului trecut. 20.000 de locuri de muncă în funcția publică. În uh, aceste 20.000 de noi locuri de muncă obținute în primele trei luni ale acestui an. Dacă comparăm aceste cifre cu cele ale economiei tunisiene dinainte de Revoluție, acest an este cel mai fericit al Tunisiei din ce, în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. În anul 2007, anul de referință, cel mai bun an al fostului regim, se creaseră 70.000 de locuri de muncă. Iată deci, în mai puțin timp am reușit să, să creăm de două ori mai multe locuri de muncă decât fostul regim. Dar în ceea ce îi privește pe cei 660.000 de șomeri, uh, acțiunile guvernului reprezintă un eșec, pentru că de doi ani încoace, de la Revoluție încoace, aceste persoane încă așteaptă să-și găsească un loc de muncă, iar situația pentru ei este problematică. Și totuși, nici în opoziție și nici la și, și la guvernare, uh, intenția este de a găsi cât mai multe locuri de muncă. Deci trebuie să vedem cum să-i convingem pe acești tineri care nu au reușit până acum să-și găsească de muncă, să-i convingem deci că posibilități există, că situația se îmbunătățește că și că viitorul poate aduce lucruri bune. Știți că toate economiile lumii sunt legate unele de altele. Criza din Europa a făcut ca uzinele noastre uh, care au uh, subcontractare cu întreprinderi europene să primească mai puține comenzi, lucru care a dus, evident, și la crearea de mai puține locuri de muncă. Pe de altă parte, sunt și o serie de promisiuni lansate la summitul G8 de la Deauville, promisiuni făcute de către țările dezvoltate de a ajuta uh, țările primăverii arabe. S-au uh, promis atunci între 8 și 10 miliarde de dolari pentru economia tunisiană, sume care să facă, să permită țării uh, să iasă din impas și mai ales din impasul șomajului în rândul tinerilor. Însă, din păcate, niciuna dintre aceste promisiuni nu a căpătat formă. Nici măcar un dolar din toate aceste miliarde propuse nu a ajuns la noi. Și ne putem întreba dacă nu cumva aceste miliarde trâmbițate la summit Uh, n-au mai ajuns la noi din cauza rezultatului alegerilor sau din cauza crizei economice din Europa. Eu unul prefer să cred uh, și sper că explicația rezidă mai degrabă în a doua și nu în prima. Însă totuși întrebarea rămâne legitimă. De ce nu au fost respectate aceste promisiuni de ajutor financiar? Nu am venit astăzi aici să cerem ajutor sau să cerem respectarea acelor promisiuni. Am venit să vă spunem că economia americană a avut mult de câștigat de pe, ulti, de pe urma susținerii pe care a acordat-o Europei după al doilea război mondial. Evident, și Europa a avut de beneficiat de uh, susținerea pe care a acordat economiilor uh, spaniole și portugheze de după tranziția către democrație ale acestor țări, din aceste țări. Iar Europa occidentală a beneficiat și de ajutorul pe care l-a dat Europei de Est. La fel și noi cerem investiții, pentru că a investi în țările primăverii arabe, a nu investi în aceste țări, reprezintă o lipsă de încredere în viitor. Este vorba despre investiții pe termen mediu și lung, care ar fi în interesul tuturor din punct de vedere economic. Și astfel s-ar reuși uh, difuzarea principiilor democratice, lucru care ar fi în interesul tuturor. Trebuie să răspundem la o întrebare. Există cu adevărat optimism, viziune de viitor și încredere în viitor pentru a investi în economia țărilor primăverii arabe? Când vorbesc despre primăvara arabă, vorbesc și despre Maroc, chiar dacă această țară nu a trecut printr-o revoluție primăvara arabă este primăvara democrației și cred că frații noștri marocani ni s-au alăturat în această mișcare. Cred că mi s-a terminat timpul alocat. Vă mai cer, mai am două minute, deci. Aș vrea să vă mai spun încă un lucru foarte important măsurile economice conforme cu teoria islamică. Principiile economice islamice se regăsesc în finanțele islamice. La Londra, Paris și Luxemburg ne-au precedat în aplicarea acestor principii. Iar și noi acum am început să încurajăm apariția băncilor islamice și de altfel suntem oarecum în întârziere. Dacă creăm un fond de la Zacat în Tunisia, vom face acest lucru pe baza unei contribuții voluntare. Și aceasta mă duce cu gândul la Secur Catolic din Franța. Este vorba despre asociații care vin în ajutorul săracilor. Și aici Uh, nu e vorba de ceva dictat de filozofia islamică, este vorba despre nevoile nevoiașilor din țările noastre eu nu cred că teoria islamică se opune, din punct de vedere economic, uh, principiilor Organizației Mondiale a Comerțului și a comerțului global în general. Din potrivă, noi încurajăm inițiativa individuală și nu trebuie să vă faceți niciun fel de problemă în acest sens. Nu există teorii islamiste care să se opună teoriilor economice internaționale. Mulțumesc, uh, domnule ministru, chiar și cu cele două minute de grație pe care vi le-am acordat, v-ați uh, descurcat admirabil. Îi dau acum domnul, cuvântul domnului Fauzi, domnului Sameh Fauzi. Henien. Thanks for uh, European... Mulțumesc dați-mi voie să vă mulțumesc mai întâi pentru că ne-ați invitat astăzi aici. E o dezbatere foarte interesantă aceasta și e util să discutăm despre uh, situația economică, despre libertatea religioasă, despre drepturile cetățenilor și despre noua structură statală rezultată în urma primăverii arabe. Voi încerca să lărgesc puțin spectrul dezbaterii și să aduc în discuție uh, economia politică din Egipt, mai ales în ceea ce privește chestiunile pur tehnice în domeniul economic. Economia egipteană în continuare suferă din cauza descreșterii economice și guvernul se confruntă cu mari provocări. De fapt, provocările se tot acumulează. În primul rând, e vorba de modul în care putem reinstaura atât creșterea economică, cât și încrederea în piață, crește nesiguranța, um, cresc tensiunile politice și toate aceste lucruri afectează, per total, creșterea economică a Egiptului. Potrivit unor statistici guvernamentale, previzionăm doar o creștere de 2% în acest an, noul exercițiu, e vorba de exercițiul fiscal 2013-2014, după cum a menționat uh, și ministrul de finanțe la Consiliul Șure. Rata șomajului e undeva pe la 13%. În medie, șomajul e de undeva de 3 ani uh, pentru 40% din uh, cei fără un loc de muncă. Majoritatea șomerilor sunt tineri absolvenți. De fapt, este tânăra generație care a, uh, s-a ridicat la Revoluție pentru a cere libertate și dreptate. Îmi dau seama câtă frustrare și câtă insatisfacție e acum în rândul acestor tineri din cauza situației cu locurile de muncă. Guvernul a anunțat un buget de 820 de miliarde pentru următorul an fiscal. Deficitul se va situa pe undeva pe la 200 de uh, miliarde de lire egiptene. Planul guvernamental prevede o reformă treptată Uh, naționalizăm subvențiile energetice, luptăm împotriva paradisurilor fiscale și a evaziunii fiscale și vrem uh, să colectăm uh, impozite. Vom impune taxe pentru serviciile de internet rapid în bandă largă. Vedem că guvernul actual se confruntă cu o datorie crescândă. Și vrem să contracarăm asta. Deci avem, uh, avem totuși probleme înainte și e necesar să stabilizăm economia, să punem bazele unei creșteri inclusive, să luptăm împotriva corupției. Situația e destul de complicată și alarmantă în același timp. Stabilizarea macroeconomică impune implementarea unor politici nepopulare într-o țară precum Egiptul, de fapt – Asta înseamnă reducerea subvențiilor, sporirea impozitelor și tocmai aceste strategii vor genera tensiuni sociale, dar și politice. Dacă guvernul va încerca să impună acest tip de măsuri noi fără un consens amplu la nivelul diferiților actori politici, aici implicând desigur opoziția, atunci tensiunile politice vor crește și mai mult. Dacă guvernul încearcă să întârzie adoptarea unor asemenea măsuri, guvernul de fapt a și încercat să ceară sprijin excepțional financiar de la aliații regionali. Dar, până la urmă, e doar o amânare a problemei, pentru că Cert este că va trebui să abordeze problema în mod direct. E nevoie însă, după cum vă spuneam, de consens politic între diferitele grupuri și fracțiuni politice. Aici, incluzând opoziția. Nu putem realiza asta fără a nu trece în revistă niște chestiuni foarte spinoase, reforma legii electorale, revizuirea Constituției, reforma aparatului judiciar. Sunt uh, subiecte fierbinți care sunt negociate de către guvern și opoziție. Dacă se vrea o stabilizare la nivelul uh, societății Egiptului, cu toate fațetele sale, atunci e nevoie de consens. E nevoie de asigurare a tranziției democratice în Egipt, împreună. Și la sfârșit câteva concluzii mai critice. V-am descris situația pe ansamblu, sunt statistici care vă sunt puse la dispoziție, există un plan de acțiune al guvernului și e un antagonism acum între opoziție și guvern. Deci, în concluzie, am de făcut doar câteva observații. Sunt concluziile care am ajuns eu în urma uh, cercetării în domeniul dezvoltării, dar și în urma activității parlamentare. În primul rând, pot să vă spun că reforma fiscală financiară în Egipt a fost introdusă inițial fără a avea o viziune de ansamblu orientată către viitor. Asta e problema. Și dacă vrem să depășim problemele financiare actuale, uh, Asta presupune revenirea la sloganurile uh, din vremea Revoluției, justiție socială, libertate politică. Ce înseamnă acestea la rândul lor? Că e nevoie de o viziune pentru dezvoltare, cu implicarea diferitor segmente sociale egiptene. Pentru că vrem progres într-o țară precum Egiptul. Din păcate, până la ora actuală nu a fost formulată o asemenea viziune, sau cel puțin nu am întrezărit-o eu. Dacă analizăm dezbaterile ce se poartă în presă, constatăm că, de fapt, mare parte din dezbatere se axează pe corupție și există tensiuni între diferitele grupuri politice, dar n-am întrezărit nicio idee revelatoare cu privire la ce înseamnă educația, cum poate fi promovată, cum putem uh, dezvolta rolul societății civile și cum putem să avem, uh, într-adevăr, dezvoltare economică și socială în țara mea. Deocamdată nu s-a purtat o discuție la acest nivel. Mai mult decât atât, există un stil autoritar de a trata ONG-urile. Și din acest motiv e greu să ajungem la cetățeni, de exemplu, din domeniul, din mediul rural. Vrem, de fapt, să avem o atitudine inclusivă, să construim capital social în rândul cetățenilor, pentru ca mai apoi să avem astfel creștere economică. Mă îngrijorează nivelul sărăciei. Statisticile oficiale arată că sărăcia este 25% la oraș până la 50% la sat. Cum putem să combatem sărăcia? Sărăcia aduce cu sine probleme, tensiuni religioase, violență sexuală, tensiuni sociale. Sărăcia, de fapt, cauzează probleme culturale și socioeconomice. Cum putem să depășim această problemă fără un plan amplu de dezvoltare, oare? În al doilea rând, dacă mi este permis, aș spune că sunt uh, sceptic cu privire la capacitatea și capabilitatea guvernului de a restructura exhaustiv aparatul economic egiptean. Discutând despre atitudinea politică a guvernului, aș, ține că, aș spune că aceasta este slabă, uh, și incapabilă să transmită un mesaj clar unor segmente importante din societatea civilă. Nu știu în ce măsură e un conflict sau o relație de antagonism între sec, uh, cei cu atitudine seculară și islamiști. Um, unii cer schimbarea guvernului. Până și niște prieteni de la Partidul de Libertate și Justiție uh, au o atitudine critică față de prestația guvernului aflat la putere. În al treilea rând, un alt comentariu critic, nu pot să separ drepturile socioeconomice pure de aspecte tehnice ce țin de acest nivel – La un moment dat s-a discutat despre libertatea religioasă în Egipt. Unele tensiuni religioase, într-adevăr, au la origine probleme socioeconomice. Există și segmente discriminate, creștinii, de exemplu. Așa este. Avem exemple. Dacă lumea alege drept soluție migrația, sunt unii care aleg să emigreze. Ce înseamnă asta? Că vom uh, că nu îi vom mai avea printre noi pe oamenii bine educați, bine conectați. Aceștia sunt cei care pleacă primii. Și este un alt exod al materiei uh, cenușii. Există creștinii care vor să plece, dar să știți că și musulmanii aleg să plece. Sigur, veți constata că numărul este mai mare în rândul creștinilor. Asta înseamnă că se pierde capital uman, social, dar și financiar. Nu în ultimul rând, mă voi referi la ceea ce a menționat și președintele. E vorba de islamizarea economiei. Și modelul economic islamic. Există literatură de specialitate care e dedicată acestui subiect, dar când e vorba să trecem la fapte, mă aștept ca mm, islamicii să implementeze niște, poli- niște politici care reflectă doctrina islamică. Până acum, mm, mi se pare că există câteva relații conflictuale chiar între cei de, de doctrină islamică. Și e un uh, cartof fierbinte acesta. De fiecare dată când încercăm să adoptăm o lege nouă, dezbaterea e uh, aceeași. Sunt salafiștii și grupurile islamiste care plasează totul prin prisma eligibilității religioase. De exemplu, când am discutat și despre legea grilei de salarizare. A sosit însă momentul să lăsăm la o parte tot ceea ce ține de doctrina teoretică și filozofică. Momentul oportun e acum să ne axăm pe uh, chestiunile practice. E o șansă unică de a ne schimba mentalitatea. Până acum, dosarele în lucru reflectă o tendință liberală economică, fără niciun fel de diferențiere. Și cred că trebuie să așteptăm până să avem uh, politici publice islamice să se, care să se bazeze pe o abordare total diferită față de cea de acum. Ceea ce se întâmplă acum mm, e practic similar cu ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Mubarak. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și eu, spune președinta. Și acum dăm cuvântul doamnei uh, doctor uh, Fasima Haski. Uh, da, Mulțumesc în numele Domnului eh, Atot Milostiv, doamnă președinte, eh, doamnelor și domnilor deputați, eh, sunt foarte fericită că mă aflu astăzi aici și mulțumesc Parlamentului European care ne-a invitat să asistăm la această reuniune cu caracter economic, politic, cultural care ne ajută să înțelegem sau ajută occidentalii și chiar și pe noi să înțelegem ce se întâmplă în țările primăverii arabe, dincolo de orice prejudecată, ca să înțelegem mai bine cum stau lucrurile la ora actuală și pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale între Parlamentul European și țările arabe. Din 2009 încoace, în aceste țări am asistat la multe transformări, proces numit primăvara arabă. Era vorba de încercarea de a construi niște regimuri și țări, până la urmă, mai democratice. Asta și pentru o mai bună dezvoltare economică și socială. Poporul marocan a fost foarte apropiat de aceste mișcări Și noi am încercat să urmărim uh, ce se întâmplă, să facem și noi niște reforme mm, bine gândite, dar ținând cont de situația locală, regională și de diferitele transformări economice și sociale care ne caracterizează. Și această mișcare a pus bazele, temeliile unui nou Maroc mai solidar, însă care își păstrează și identitatea și își respectă și obligațiile interne și externe. 2011 a fost un an foarte bogat în evenimente și după primele mișcări din 2011 am putut asista la discursul regelui în Maroc și apoi în luna iulie 2011 a fost adoptată uh, noua Constituție și apoi alegerile parlamentare, în urma cărora a venit la putere un nou guvern cu o nouă viziune. Partidul Dreptate și Dezvoltare a venit la putere, partid care era prezent pe scena politică din 1996, însă a fost prima oară când acest partid a ajuns la putere. Asta uh, cu sprijinul unei alianțe, de fapt, uh, iar acum uh, guvernul trebuie să încerce să răspundă exigențelor străzii dorințelor poporului. Trebuie să ținem cont și de criza internațională care afectează uh, mai ales țările de care noi suntem legați prin diverse acorduri de asociere. Dar între timp revoluția continuă. Pe plan național, de câțiva ani încoace, Marocul, din păcate, este afectat de dezechilibre economice, politice, culturale. clasa mijlocie, care e baza dezvoltării oricărei țări, din păcate este cea mai afectată și trece printr-o eroziune din pricina divers, a diverse politici rău concepute sau aplicate. Uh, practic, această clasă a fost divizată în două părți. O categorie puțin numeroasă, dar care s-a bucurat de uh, câștiguri însemnate, a devenit foarte bogată și cealaltă parte care, s-a, uh, uh, care a fost foarte rapid sărăcită. Uh, apoi, uh, trebuie să ne gândim și la tineret, care reprezintă un procent important al populației Marocului de azi și este o categorie demografică ce are foarte mult de suferit de pe urma șomajului și vorbesc mai mult de tinerii cu studii superioare Totuși, în anii, 90 am asistat la un număr de reforme structurale, dar care au întârziat să-și facă simțit efectul din cauza problemelor economice și, până la urmă, a modului greșit sau defectuos în care au fost repartizate, a fost repartizată bogăția în Maroc și apoi mai este și problema corupției actualul guvern și-a asumat un număr de priorități cu sprijinul Parlamentului. Mă pot referi la elaborarea unei noi structuri statale, de exemplu, dar uh, asta uh, odată cu menținerea unității țării. Guvernul actual a și adoptat deja, a luat un număr de măsuri, de exemplu, utilizarea unor surse de finanțare pentru a subvenționa reforma educației, în primul și în primul rând, și apoi uh, guvernul a creat 50.000 uh, de locuri de muncă noi în 2011-2012. Guvernul a decis de asemenea să deschidă diverse ateliere care să elaboreze diverse reforme, de exemplu, reforma fiscală, reforma sistemului de asigurări, după cum a spus reprezentantul nostru din această dimineață. Guvernul marocan a organizat și un seminar pe tema reformei fiscale. Apoi, uh, s-a demarat reforma finanțelor cu o abordare prin care s-a încercat să se asigure participarea tuturor actorilor implicați. Apoi uh, a fost elaborată și o reformă a sistemului de pensii, reformă foarte dificil de realizat. Mai e și lupta împotriva corupției, o altă prioritate a guvernului. Și de asemenea, o abordare, cum spuneam, participativă. Deci să asociem cât mai multe straturi ale societății la proiectele acestea de reformă. Guvernul actual se bazează pe principiul reformei într-un cadru de stabilitate. Și asta pentru a păstra și a garanta unitatea națională și identitatea națională, cultura islamică și arabă. Bine, mulțumesc, spune președinta. Bun, știm că se spune că femeile sunt cele mai vorbărețe, iată un alt clișeu. Bun, acestea fiind spuse, scopul nostru este să avem și un schimb de opinii cât mai deschis posibil, așa încât voi da de îndată cuvântul uh, Uh, doi membri ai Parlamentelor Naționale din Slovacia și din Ungaria, care au cerut cuvântul, și apoi voi da cuvântul uh, la doi membri ai Parlamentului Egiptean și v-aș ruga, dacă e posibil, să vă limitați timpul de vorbire la... să vedem că trebuie să ascultăm și pe raportoare. Deci două minute fiecare. Îmi pare rău și voi fi foarte strictă. Așadar, domnul Boba, aveți cuvântul, vă rog. Button. Ok, thank you very much. Intervenție fără microfon. Mulțumesc foarte pe scurt, sau voi încerca să fiu foarte scurt, spune domnul Droba din uh, Slovacia. Uh, aș dori să întreb pe reprezentanții Egiptului despre ce măsuri uh, um, au fost uh, gândite pentru a rezolva problema demografică, pentru că știm că uh, din anii 70, când era o populație aproximativ de 20 de milioane în Egipt, astăzi avem vreo 85 de milioane de oameni și asta înseamnă că au apărut și multe probleme și vă întreb uh, care sunt măsurile pe termen mediu la care v-ați gândit pentru a rezolva această incredibilă problemă legată de creșterea demografică. O a doua întrebare, discrepanțele între partidele islamiste care în mod public afirmă că se angajează să promoveze un model social, ba chiar socialist de redistribuirea bogățiilor, așa, față de abordarea dominantă islamistă, față de economie care pare fi, a fi una orientată spre economia liberă de piață. Știm că sunt probleme cu ratele dobânzilor, asta se opune, practic, religiei islamice, dar în același timp trebuie să vă confruntați și cu realitatea economică a lumii, a universului bancar de astăzi. Deci cum uh, intenționați să rezolvați aceste probleme? Mulțumesc! președinta. Bun, asta a fost o întrebare adresată, deci, uh, oaspeților din Egipt. Așadar, v-aș ruga dacă doriți să răspundeți sau preferați să ascultați toate întrebările. Intervenție fără microfon. Bun, următoarea întrebare, spune președinta. Uh, invitată din Ungaria. Vă rog, doamnă. Nu, de fapt este vorba de un domn. Uh, Benszállem miniszter úr uh, előadásában említette a második világháború utáni marsat. Mulțumesc. În prezentarea sa, domnul ministru al Tunisiei s-a referit la planul Marshall. Și a făcut o referire și la Europa de Est, tranziția de la comunism la democrație. Bun, uh, rămânând la istorie, aș spune că, din nefericire, Europa de Est nu s-a bucurat de un plan Marshall după căderea zidului Berlinului. Doar Occidentul a beneficiat de un plan Marshall. Însă au existat investiții străine directe în estul Europei după căderea comunismului, inclusiv în Ungaria, țara din care vin eu. Însă aceste investiții s-au făcut pe baza intereselor reciproce. Bun, îmi permit uh, să presupun că pot vorbi nu doar în nume propriu, aș spune că noi în Ungaria avem interesul uh, de a ne ameliora relațiile cu țările din primăvara arabă, dar pentru asta avem nevoie de temelii solide economice și de un cadru solid. Ungaria are multe de oferit în ce privește investițiile, de exemplu în sisteme de irigații, unde avem uh, o experiență serioasă. Ați menționat și uh, dobânzile și legea islamică. Din câte știu eu, în legea islamică nu, uh, deci e interzisă dobânda. Care e soluția la această problemă? Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul membrilor din public. Mă rog, să vedem cine ia cuvântul. Un invitat din Egipt. Vă rog, domnule. Vă voi da cuvântul imediat, dar vă rog încercați să respectați un timp de vorbire de două minute. Mulțumesc. طيب هو انا طبعا المداخله كانت في في السيشن اللي فات انا هاخد يعني de fapt vreau să vorbesc despre subiecte discutate în sesiunea de dimineață. În ceea ce privește subiectul de acum, Aș avea câteva cifre eh, care vizează industria din Egipt. Nu vom putea rezolva problemele din industria egipteană dacă nu rezolvăm dacă nu le rezolvăm pe cele din sectorul privat. Investițiile în industrie ating 13% în 2012 dar în 2011 acest procent era de doar 9,3%. În ceea ce privește activitatea industrială și redresarea noastră, aceasta este extrem de importantă. Trebuie să avem o, o viziune mai deschisă, mai ales în ceea ce privește industria de prelucrare și serviciile. Avem nevoie, deci, și de legislație în acest domeniu. Și aș mai avea ceva de adăugat. Unul dintre deputați a întrebat de dimineață în ceea ce privește legea vizând asociațiile. Ori această lege încă nu a fost promulgată. S-a spus că Egiptul este o țară închisă și că nu permite uh, discutarea cu asociațiile din exteriorul țării. Însă vrem să deschidem uh, ușa negocierilor și discuțiilor cu asociațiile din afara țării, dar totuși trebuie să avem grijă și la securitatea noastră. Să nu o pierdem din vedere și să vedem care sunt obiectivele finanțărilor externe, să verificăm sursele de finanțare și modul în care sunt uh, cheltuiți acești bani în Egipt. Am, uh, trebuie făcute anchete în uh, Statele Unite și așa mai departe. Oricum, în, în Statele Unite, uh, Anglia, legile sunt foarte riguroase în acest domeniu. Vă mulțumesc! Gata, am închis uh, lista înscrierilor la cuvânt pentru că altfel nu mai plecăm de aici. Din păcate nu pot da cuvântul tuturor și trebuie să răspundă și experții și raportorul. Trec acum la domnul Baracat din Belgia, care a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă adresez domnului ministru Ben Salem. Ați vorbit despre ajutorul promis de către Uniunea Europeană țărilor primăverii arabe. Ori mi-aduc aminte de o anecdotă. În uh, ziua conferinței de la Deauville, în ziarele arabe, titlul era următorul. Uniunea Europeană și Statele Unite promit 50 de miliarde de dolari pentru a ajuta democrațiile tinere din lumea arabă și apoi jos undeva pe pagină se spunea Uniunea Europeană încearcă să găsească 10 miliarde de euro pentru a salva Grecia și nu prea găsesc acești bani. Ori, când vorbiți cu populația arabă, încercați totuși să fiți concreți și cinstiți sau măcar nu faceți promisiuni false, pentru că Europa este văzută ca o țară donatoare, iar când aceste promisiuni nu sunt îndeplinite, uh, acest lucru este însoțit de o mare lipsă de încredere și o dezamăgire. Ați vorbit, domnule ministru, despre finanțele islamice, însă v-aș asigura, v-aș atrage atenția că nu structura acestor finanțe ne interesează pe noi, ci acele sume enorme care se regăsesc în băncile din Golful Persic. În ceea ce privește economia islamică, ei bine, dacă această economie islamică propovăduită și promisă de partidele la putere este bazată pe liberalism, care clar și-a demonstrat din punctul meu de vedere eșecul și care a adus uh, Europa în uh, halul în care e acum, eu mă opun liberalismului uh, sălbatic, eu cred că trebuie ca țările arabe sau țările lumii a treia să găsească noi căi, dialog sud-sud, schimburi între țările arabe și așa mai departe. Și acum o mică anecdotă. Da, da, da, așa este. Mi-am, dispă- mi-am depășit timpul, timpul alocat. Vă mulțumesc. Și totuși Ați uh, făcut uh, o sumedire de comentarii, dar nu ați pus niciun fel de întrebare până la urmă. Dau acum cuvântul uh, domnului Marzuc. Domnule Marzuc, aveți cuvântul și aveți două minute la dispoziție. În numele Domnului Atotputernic, aș vrea să-mi, uh, uh, să mă adresez domnului Fauzi. N-ar trebui totuși să dăm o imagine pur negativă a Egiptului și situației din această țară. În, uh, există și noi alte date economice în Egipt. Am recuperat o serie de fonduri care părăsiseră țara noastră între timp și este vorba despre fonduri foarte consistente S-au înregistrat progrese și în domeniul agriculturii, mai ales în ceea ce privește cultura porum, uh, grâului. Noi dorim mai multe investiții. Nu cerem ajutor sau vreo mână întinsă. Investițiile, cum s-a spus, vor fi făcute în interesul tuturor și a comparat situația cu uh, beneficiile pe care le-au înregistrat, le înregistrat Statele Unite din planul Marshall. Acum, în ceea ce privește creditele, noi nu ne opunem pe baza unei viziuni religioase, ci pe baza unei viziuni economice. Domnul Sameh este membru al Parlamentului egiptean. Noi acceptăm, chiar și din punct de vedere religios, ideea de credit și dobândă. Câteodată este nevoie de împrumuturi și de credite. Deci sper că această chestiune nu va fi privită doar din punct de vedere religios. Vă mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Bram din țările de jos. Nu vă văd în sală. Ah, domnule, aveți și dumneavoastră două minute la dispoziție. Da, le voi folosi cu mare plăcere. Am, prima întrebare este pentru domnul uh, Sami Fauzi și apoi pentru domnul Ben Salem. Cooperarea regională este destul de redusă în, ceea ce, în nordul Africii. Care credeți că sunteți perspec- sunt perspectivele pentru integrarea economică a regiunii? Aveți sentimentul că economiile din regiune sunt suficient de complementare pentru a putea permite o integrare? Apoi, în ceea ce privește accesul la piața europeană, aceasta ar putea reprezenta un motor pentru țările din regiunea MENA. Deci cum veți reuși să-i convin, să convingeți acele mem- uh, state membre din UE, care nu doresc acest lucru, pentru a-și deschide mai mult uh, piața, mai ales pentru produsele agricole, precizează doamna președinte. Voi da acum cuvântul domnului Yasiki. Am o întrebare pentru domnul uh, Ben Salem. Recunosc că am fost cam surprins când am văzut ce uh, lipsă de profunzime în uh, abordarea economică se discută aici. E ca și cum nu v-ați dat seama de ce s-a întâmplat în ultimii trei ani în Orientul apropiat aceste revoluții au rădăcini foarte adânci economico-sociale. Și s-ar părea că uităm că ultimii 10 ani au fost uh, ani de creștere economică, o creștere de circa 5% pentru Maroc, 3% pentru Tunisia. Și în ciuda acestei uh, creșteri economice, șomajul atinge cote foarte, foarte însemnate deci care este viziunea în ceea ce privește politicile fiscale, politicile comerciale și așa mai departe? Nu, vorbim despre economie islamică, se vorbește de la zakat, care este ca secur catolic și așa mai departe, însă rămânem foarte la suprafață. Noi vrem să înțelegem care este uh, ideea partidelor islamice pentru a crea mii, sute de mii, milioane chiar de locuri de muncă, atât de multe locuri de muncă precum sunt, uh, e nevoie în acea regiune. Mulțumesc, domnul Ulken are cuvântul acum. Eu am o întrebare în privința viitorului economic în Egipt. Situația din Egipt din astăzi este destul de neagră, creșterea economică a scăzut, șomajul crește galopant, uh, deficit bugetar însemna și așa mai departe. Deci Egiptul arată ca și cum ar fi pe marginea prăpastiei economice dacă nu se întreprind măsuri foarte serioase cât mai repede. Însă putem privi această situație și din altă perspectivă. Pentru că vedem că în timp în criza economică a dus la uh, luarea de foarte multe măsuri de reformă. Însă, de asemenea, în alte țări, criza economică a dus la mai multă instabilitate politică. Deci, cum, uh, cum vedeți situația în cadrul egiptean? Vă, vă gândiți la criza economică pur și simplu? Vă gândiți la un acord cu femeiul? Și dacă există o criză, credeți că toți actorii politici egipteni se vor putea strânge la oaltă să discute și să găsească împreună măsuri sau credeți că se va ajunge la o instabilitate politică și mai mare? Uh, mulțumesc, mulțumesc pentru uh, concizie și acum ultimele solicitări de intervenție, domnul Uh, Maniferiv din... Nu, domnul Norman se corectează președinte. Ok, Thank you. Uh, I have two remarks and two questions. Mulțumesc. Două observații și două întrebări. În două minute sperăm. Sunt de acord cu domnul Ben Salem. În continuare e primăvară în Tunisia și sunt optimist Uh, dar cu precauție, mare, mare precauție. A doua observație. În ceea ce vește planul Marshall promis și care întârzie, n-a venit niciodată, e adevărat, și trebuie să ne punem întrebarea din lipsa banilor, a voinței sau a, încredere în, a încrederii în guvernul actual, dată fiindu-i prestația de până acum. Deci să ne punem sincer această întrebare. Uh, sunt uh, bani de, pentru investiții de care avem nevoie, nu de altceva. Cealaltă două întrebări. Uh, nu sunt foarte de acord că s-au creat 132.000 de locuri de muncă. Dacă analizează oricine economia tunisiană, atunci își dă seama și-ar uh, da imediat seama dacă au fost angajați atâția oameni sau nu. Dar E adevărat că 100 de mii de oameni au intrat în serviciul public în Tunisia și acest lucru s-a tradus printr-o împovărare a serviciului administrativ. 85% din buget este pentru serviciul public și an de an crește cu 7% și atunci întrebarea este simplă. Care e planul de a reduce aceste 85% și de a redresa această curbă? Altminteri vom uh, fi falimentari în 2 ani. A doua întrebare Uh, cum implicăm societatea civilă și actele caritabile, pentru ca prin acte caritabile să obținem creștere economică, mai ales că acum actele caritabile în țara noastră sunt orientate politic și dirijate politic și până la urmă asociațiile politice uh, utilizează banii uh, de la societățile caritabile pentru a-și promova partidul. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult, uh, spune președinta, pentru contribuția la această dezbatere, pentru comentariile făcute, pentru întrebările ridicate. Multe dintre aceste întrebări s-au uh, referit la Egipt. Mă tem că uh, invitatul nostru egiptean va avea o sarcină grea. Nici nu știu cum să încep. Să încep cu dumneavoastră mai întâi Domnule Enien, dacă aveți nevoie de mai mult timp, ce ziceți, începeți dumneavoastră? Oare reușiți în 5 minute? Mulțumesc pentru întrebări și pentru comentarii. De fapt, ce înseamnă asta? În percepția majorității uh, celor din sală, Egiptul este o uh, țară reper în regiune și am uh, mai multe întrebări la care insist să răspund în primul rând. Discutând despre politicile demografice, în Egipt nu sunt implementate. Înțeleg că problema demografică e foarte sensibilă și că e crucial ca într-o țară în care se dorește un nivel crescut de dezvoltare economică și socială, se vrea rezolvată această problemă. Din păcate, majoritatea politicilor sociale post-revoluție au uh, trecut într-un con de umbră, pentru că societatea s-a axat mai mult pe politici uh, axate pe acte normative pură, pure. Avem uh, Consiliul Național pentru Evidența Populației, dar eh, eu cred că am vrea o schimbare a misiunii. Deci, să, mai întâi să avem eh, o stabilitate adevărată, după care să discutăm politicile sociale, pentru că acum eh, vedem tendințe contradictorii în Egipt. Unii ar zice că unele evoluții se întrezăresc în Uh, drepturile femeilor și că acesta este o moștenire a vechiului regim. Unii așa privesc lucrurile, alții însă ar spune că e o moștenire a societății și că trebuie să uh, protejăm această moștenire. Noi vrem să protejăm femeile egiptene. E o moștenire, e un rod al comunității noastre și nu ar trebui să ne dezicem de succesul înregistrat în uh, vremea vechiului regim cu privire la durabilitatea drepturilor femeilor. Deci trebuie să ne axăm mai mult pe aceste politici sociale. Din păcate însă, politicile economice câștigă teren pe zi ce trece și asta e situația. Discutăm despre teoria economiei uh, islamice, despre modelul economiei islamice, nu știu ce aș putea să vă spun. Eu am vorbit uh, despre uh, percepția pe care o am eu, e judecata mea personală. Uh, mișcările islamice sunt foarte inclusive, veți găsi în cadrul acestor mișcări clasa mijlocie, lucrători, dar și oameni bogați. Se, e o mișcare ce, mișc, ce pune masele în mișcare repede. Și sunt oameni cu percepții economice diferite, eu înțeleg asta. Eu însă, ca politician, mă axez mai degrabă pe rezultat, uh, ce se discută la Șura, în Camera Superioară a Parlamentului. Nu mă axez neapărat pe ideologie, ci mai degrabă aș vrea să mă axez pe politicile publice. Cum abordăm problemele cotidiene, politice, socioeconomice. Până acum însă nu am întrezărit nicio schimbare a tendințelor cu privire la modul în care abordăm problemele cotidiene. Asta încercam eu să subliniez. Fără doar și poate, după cum menționa colegul meu din Parlament, există câteva povești de succes și uh, înțeleg că încă suntem uh, în plină activitate și că producem rezultate zilnic, dar când discut despre guvern, eu mă refer la un corp politic, colectiv, care își asumă răspunderea. Nu mă refer la niciun fel de realizări individuale sau la o abordare individualistă, ci la rezultatul pe care guvernul îl oferă într-o manieră colectivă. Eu nu sunt mulțumit de ceea ce mi oferă guvernul acum și cred că există mai multe facțiuni politice care sunt de aceeași părere. Dacă parcurgeți presa egipteană, veți constata că nivelul uh, de critică este foarte ridicat. Chiar și publicația partidului afiliat uh, guvernului este foarte critică la adresa acestuia. Când discutăm despre cooperare regională, eu cred că economiile noastre sunt competitive, economiile din lumea arabă. Majoritatea problemelor, de fapt, sunt politice. Dacă discutăm cu uh, popoarele arabe, să știți că se exprimă pentru ideea unității, dar avem multe bariere politice și sperăm că spiritul primăverii arabe va genera mai multă unitate, pentru că dacă va exista o unificare economică, va urma firesc și cea politică. Economia e foarte, foarte puternică și unește popoarele. Sper să nu uit nimic. Menționez la final încă o problemă, dar n-aș vrea să greșesc sau să interpretez greșit această dezbatere. În orice tranziție politică spre democrație, Sunt anumite învățăminte de care trebuie să ținem cont. De exemplu, domnul Șemeta are câteva idei uh, utile. Când ești în tranziție, e mai bine să te axezi, să te bazezi pe un guvern capabil, care poate să ofere certitudine poporului că lucrurile merg în direcția cea bună. La asta mă refer când spun eu că avem nevoie de un guvern capabil, care poate să ofere rezultate și comunică cu poporul și creează sentimentul că într-adevăr suntem în plină revoluție și că suntem în tranziție, vine schimbarea. În al doilea rând, uh, Fukuyama vorbea despre experiența Japoniei, Japonia postbelică. Japonia, spunea el, nu a fost construită cu bani, ci de către oamenii care au deținut poziții cheie în aparatul statal. Au avut o viziune, au muncit din greu și au diseminat spiritul uh, productivității și uh, atitudinea pozitivă față de muncă. Noi asta vrem, asta căutăm și noi. Și e o precondiție aceasta uh, pentru a avea succes în Egipt dacă avem, uh, dacă registrăm și noi succes, poate că acesta poate fi extins și în celelalte state, dar nu vreau să vorbesc în numele vecinilor mei. E vorba de abilitatea de a guverna. Avem nevoie de un guvern abil, capabil, care să ofere senzația și starea de bine poporului, pentru ca oamenii să vadă într-adevăr schimbarea și să o simtă în viața lor de zi cu zi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, într-adevăr ați primit multe întrebări și tocmai de aceea am fost indulgentă cu timpul, v-am alocat câteva minute în plus. Asta e. Eu uh, sper că nu toată lumea va profita. Și acum uh, dăm cuvântul domnului ministru Ben Salem, pentru că și domnia sa a primit o serie de întrebări. Domnule ministru, aveți acum cuvântul. Știu că e o provocare să respectați 5-6 uh, minute timpul alocat, dar vă voi ruga să încercați. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș dori să încerc să răspund uh, domnului din Ungaria și să spun următoarele. Când am, m-am referit la planul Marshall, eu n-am spus că planul Marshall uh, s-a aplicat și pentru Europa de Est ci doar în vest. Vreau doar să spun că și Statele Unite au uh, avut de profitat de pe urma planului Marshall, nu doar uh, țările europene care au fost beneficiare. Și am dat și un al doilea exemplu și am spus că Uniunea Europeană profitase uh, și ea de pe urma ajutoarelor acordate Europei de Est după prăbușirea regimurilor comuniste. Eu m-am întâlnit cu ambasadorul maghiar în Tunisia, și am vorbit despre posibilitățile de, noastre de cooperare în domeniul agricol și în domeniul irigațiilor, pe care dumneavoastră l-ați menționat. Deci, sigur că noi suntem deschiși pentru orice fel de cooperare cu orice fel de țară europeană, fie ea din Europa de Est sau de Vest, iar în ce privește uh, creditele cu uh, dobândă. Noi în Tunisia dorim să lăsăm ușa deschisă fiecăruia pentru a avea posibilitatea de a alege cei care doresc credite uh, la o bancă islamică să poată să o facă. Acolo nu vorbim de dobândă, ci de participare la beneficii. Deci beneficiu comun. Oricum, uh, fiecare cetățean poate alege sistemul care îi place și tipul de bancă care îi convine. Bancă islamică sau bancă, mă rog, obișnuită. În ce privește întrebarea domnului din Belgia, Dumneavoastră v-ați referit la un sistem islamic liberal. Eu nu știu dacă pot fi de acord când dumneavoastră vorbiți de un liberalism sălbatic. Bun, nu, a, nu am acum timpul pentru a vă oferi o imagine completă a teoriilor economice islamice. Uh, și pentru a mă referi și la situația noastră în Tunisia. Însă pot spune foarte rapid că, într-adevăr, e vorba de o economie islamistă de piață, dar și una socială. Și nu există nicio contradicție între acești termeni și nici cu principiile Organizației Mondiale a Comerțului. Asta am și spus în uh, cuvântul meu de introducere. Uh, către domnul din țările de jos, care a vorbit de probleme în cooperarea regională la nivel economic și vreau să-i spun că are dreptate, din nefericire. Motivul acestor probleme ține de epoca dictaturilor. De exemplu, sistemul din Libia, dictatura lui Gaddafi a impus un sistem închis. Frontierele Libiei au fost închise în fiecare an, timp de luni de zile la rând, fără preaviz, ceea ce avea un impact negativ uh, asupra cooperării nu doar cu țările primării arabe, ci cu toate țările din regiune. Apoi am avut și problema Saharei Occidentale, care este un obstacol în calea construirii unei regiuni integrate în Magrebul Arab. Deci, iată tot atâtea obstacole în calea cooperării, cooperare dorită de întreaga societate. Acestea fiind spuse, nu există niciun obstacol în calea cooperării între nord și sud, care ar fi în beneficiul ambelor părți. Yeah. Cineva a afirmat aici că nu există niciun fel de viziune economică. Eu nu pot, uh, în timpul care mi este alocat, să mă refer și la șomaj, la problemele tineretului și la viziunea noastră economică globală. Subiectul discuției noastre se referea doar la sistemul economic. Nu ne-ați întrebat ce abordare avem noi în economie în detaliu. Înainte, în anii lui Ben Ali, economia tunisiană se baza pe zonele de coastă care erau motorul creșterii noastre economice. Regiunile din interior uh, erau uh, pur și simplu susținute 100% de regiunile de coastă, unde uh, se concentrau toate investițiile. Însă, în restul țării aveam doar 16% din totalul investițiilor. Acum am reușit să restabilim un echilibru în bugetul adoptat, de exemplu, bugetul pentru Ministerul Agriculturii, de care răspund eu, un minister foarte important de altfel, minister care este foarte interesat de investiții. Așadar, noi am consacrat 76% uh, din uh, bugetul total activităților din uh, zonele de uscat, nu cele de coastă. După cum spuneam, uh, la început zonele de coastă erau motorul, uh, locomotiva economiei și restul uh, Tunisiei era doar vagon sau vagoanele. Acum avem un tren în care fiecare vagon încercăm noi să fie dotat cu un motor, pentru ca fiecare să se poată autosusține. Asta e abordarea noastră. Un motor economic pentru fiecare regiune în parte un invitat a afirmat că nu e de acord cu afirmația pe care a spus că am creat 230.000 de locuri de muncă, dar e, am creat totuși 112.000 de locuri de muncă. Bun, putem uh, să avem păreri diferite în ce privește analiza, dar cifrele sunt cifre și cifrele spun foarte clar că, în care este adevărul și provin uh, din partea Institutului Superior al Statisticii și când un ministru se adresează directorul acestui institut, statisticile sunt uh, publicate imediat pe Facebook, deci noi suntem total transparenți. Lucrurile nu stăteau așa înainte, în vechiul regim. Atunci nu puteam avea încredere în cifrele statistice, însă acum cifrele sunt stabile și veridice. vorba de 112 locuri de muncă înaintea lunii ianuarie și din ianuarie și până acum am ajuns la 132.000 de mii de noi locuri de muncă. În ce privește uh, funcționarii publici, vă pot da un exemplu, în Ministerul Agriculturii, de care răspund eu, uh, au fost persoane care s-au pensionat. E vorba de 5.800 de funcționari care au ieșit la pensie. Aceștia au fost înlocuiți doar cu 760 de noi funcționari până acum. Deci, administrația noastră are nevoie de resurse umane, duce în lipsă de resurse umane, de funcționari. Pentru a ne duce la bun sfârșit activitatea avem nevoie de sprijin în uh, materie de resurse umane. Și uh, țara noastră are foarte mulți absolvenți ai învățământului superior pe care ne putem baza. Președinta, mulțumesc, domnule ministru, și îmi cer scuze că trebuie să fiu atât de severă, dar n-am de ales, pentru că dacă nu uh, întârziem prea mult și nu ne putem permite, nu mai avem timp la dispoziție și mai există persoane care mai trebuie să ia cuvântul. Bun, doamna doctor Fasli, vă rog, cu mare plăcere vă dau cuvântul. O să încerc să fiu și mai subcintă decât mai devreme, cu toate că nu mi-a fost adresată direct nicio întrebare, însă totuși Poate nu mi s-a adresat nicio întrebare pentru că prezentarea mea a fost uh, clară ca cristalul. De dimineață, unul dintre deputați a pus o întrebare. A spus că nu a înțeles cum se poate spune că mișcarea socială din Maroc este o mișcare împotriva foamei. Însă de dimineață, domnul ministru a spus că primăvara arabă din Maroc a fost o mișcare pentru demnitate. Deci, nu știu, poate s-a strecurat vreo greșeală în interpretare. Este vorba despre o mișcare pentru demnitate. Cred că, în al doilea rând, astăzi trebuia să vorbim despre amprenta partidelor islamice pe doctrina economică. Noi, în Maroc, am optat pentru o schimbare în cadrul stabilității. Este vorba despre o abordare participativă. De ce? Pentru că, din punctul nostru de vedere, un partid politic islamist este, înainte de toate, un partid politic. Iar uh, particula islamic îi dictează oarecum calea pe care trebuie să o apuce, însă, înainte de toate, este vorba despre un partid politic care trebuie să vadă cum poate îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor. Au apărut uh, noul guvern din Maroc a adus foarte multe schimbări, multe reforme. Astăzi, fiecare ministru marocan uh, a lansat o serie de reforme pentru a uh, asigura renașterea unei noi democrații. Noua Constituție aduce o nouă, o mare noutate și anume persoanele care urmăresc uh, discuțiile din guvern sunt mai numeroase decât uh, cei care urmăresc uh, meciurile de fotbal mari dintre Barcelona și Bayern München, spre exemplu. Astăzi, cetățeanul este oarecum reconciliat cu politica, pentru că acum fiecare persoană poate vorbi despre ce a făcut guvernul, ce ar putea face și așa mai departe. Precum am spus, în Maroc încercăm să uh, instituim această abordare în dreptul de a fi, la a fi diferit. Vă mulțumesc încă o dată. Nu aveți de ce vă, să vă scuzați, încă o dată ați fost extrem de succintă. Bravo! Ajungem acum la, ur- la ultima parte a ședinței noastre. Este vorba despre o parte extrem de importantă pentru că, practic, este sinteza pe care o așteptăm din partea raportor, raportoarei noastre, doamna Sara James. Vă mulțumesc. În loc să repet ce s-a spus până acum, am să încerc să extrag acele idei, care, acele teme care merită o uh, reflexie mai profundă. Uh, când domnul Henien a vorbit la început despre economie politică și acest lucru este foarte important. Uh, pentru că nu poți să uh, scapi din vedere dimensiunea politică a economiei și a condițiilor economice din aceste țări emergente. Cele două concepte nu pot fi luate în mod separat. Mi-am dat seama că există aspect, un aspect intern și unul extern al acestei chestiuni. Cum spunea și domnul Fauzi, trebuie văzut cum este distribuită creșterea economică. Nu mai putem vorbi doar despre creșterea PIB-ului și așa mai departe în aceste țări. Pentru că statisticile și cifrele nu reflectă cu adevărat situația economică internă. Încă o dată, este vorba despre o abordare atât politică cât și economică. Și mai ales distribuția acestei bogății la nivel intern chiar dacă cifrele creșterii economice Uh, par să fie în regulă, Problema este că această creștere economică a fost acaparată doar de un număr destul de restrâns de persoane. Și aceasta a dus la uh, explozii politice. Partidele politice islamiste, pentru că ele fac uh, subiectul uh, lucrărilor de astăzi, dar și celelalte partide politice, trebuie să răspundă pentru uh, infracțiunile economice din trecut și să se asigure că produsul acestor infracțiuni economice se întoarce acum în beneficiul cetățenilor. Guvernul nu trebuie doar să creeze locuri de muncă, dar trebuie și să Uh, dea cetățenilor sentimentul de dreptate. Domnul Henin a vorbit despre consensul politic care este necesar pentru a putea implementa uh, reformele economice necesare. Acest lucru este foarte important. Consensul politic a fost blocat pe o serie de chestiuni uh, din afară, rolul uh, religiei în societate și așa mai departe, o serie de aspecte care au fost abordate de dimineață, libertatea presei și așa mai departe. Ori acest consens politic este fix uh, reversul acestui consens. Domnul Fahri a vorbit despre finanțare și despre acele asociații umanitare, însă eu cred că problema este mult mai amplă și ne afectează și pe noi în Occident. Trebuie văzut care este impactul cerințelor, cererii enorme de finanțare asupra politicii, asupra drumului pe care o iau politicile. Când este vorba despre interese economice anume, uh, acest lucru poate avea o influență asupra orientării întregii economii. Apoi, trebuie văzut cât poate uh, contribui capitalul uman la noile politici pe baza orientărilor politice. Cu alte cuvinte, cei care se abțin de a par- la participa la viața publică pentru că nu au încredere în cei care îi reprezintă. Apoi, în ceea ce privește dinamica externă, e vorba despre ajutorul extern, care a fost foarte slab, mult prea slab, chiar uimitor de slab, dacă este să vedem ce s-a întâmplat în 1989 sau după cel de-al doilea război mondial, sau de, cu sumele uh, investite în uh, Irak și Afganistan. O spun eu, americancă fiind. De ce a fost acest ajutor atât de slab? Ei bine, contextul uh, crizei financiare, uh, faptul că guvernele post-revoluționare au fost totuși destul de ambigue și apoi chestiunea uh, valorilor politice, și uh, de a vedea dacă acest ajutor economic poate fi condiționat de respectarea unor anumitor valori de către aceste noi uh, partide aflate la guvernament. Comparația cu Europa și Japonia totuși este nedreaptă, pentru că asistența economică a fost făcută în cadrul unor constrângeri de respectarea anumitor valori. Mai am doar două întrebări, văd, cărora trebuie să le răspund. S-a întrebat în ce măsură condițiile externe uh, pentru împrumuturi sau granturi uh, deci, în ce măsură aceste condiții sunt orientate din punct de vedere ideologic? Faptul că există o cerere de o anumită poziție ideologică atunci când un, un donator își anunță intenția de a trimite un ajutor financiar. S-au uh, pus multe întrebări în privința viziunii economice a partidelor islamice. Atât în Europa cât și în Statele Unite, uh, austeritatea sau uh, drumul neausterității, practic a dus la o adevărată ambivalență, a, o dualitate a discursurilor. Trebuie să vedem în primul rând care este viziunea noastră economică. Și este greu să cerem o viziune economică clară din partea acestor țări emergente. Trebuie văzut în ce măsură viziunea islamică vizează schimbarea problemelor sistemice din uh, echilibrul economic al acestor țări. Deci, chiar încearcă să schimbe cauzele sistemice ale acestor dezechilibre? Sau încearcă să găsească niște paliative pentru Uh, a reușit să rezolve doar uh, efectele cele mai rele, dar nu toate. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much, uh, that, uh... Mulțumim. Și cu asta încheiem uh, discuțiile celor de-al doilea grup de invitați. Dumneavoastră, din poziția de raportare, ați și pus uh, întrebări, cam tot atâtea v au fost și adresate, iată, uh, câte subiecte la care ne putem gândi, vă suntem recunoscători. Acum aș da cuvântul vicepreședintului Parlamentului European, domnul Macmillan Scott, pentru un cuvânt de încheiere și consider că merităm uh, felicitări, pentru că, iată, vă dăm cuvântul cu două minute mai înaintea uh, timpului programat. Vă rog. Mulțumesc, Anemi. Asta pentru că ești o președintă excelentă, desigur. Ați respectat uh, foarte bine timpul, ați fost foarte punctual. Eu mă aflu aici reprezentându-l pe domnul președinte Schulz, președintele Parlamentului European, care nu poate fi de față, dar m-a rugat în calitatea mea de vicepreședinte pentru democrație și drepturile omului și relații transatlantice să fiu aici, plus că am fost foarte interesat uh, timp de mulți ani de evoluția din uh, lumea arabă și am privilegiul să fiu primul politician din afară care a putut uh, asista la Revoluția Egipteană. Deci a fost o zi lungă și intensă, dar vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor și mai ales partenerilor noștri din, de la Fundația Carnegie Europe, Ehm, Institutul Egmont, eh, Departamentul Federal eh, Elvețian, președinților, raportorilor, eh, tuturor celor care au contribuit la această conferință, politicile europene, mai ales cele îndreptate spre vecinătatea imediată, trebuie să fie cât mai eficiente posibil, să nu e întotdeauna ușor de înțeles mai ales pentru uh, cetățenii europeni, uh, de ce, uh, care este motivul. Dar conferințe ca cea de astăzi sunt foarte utile pentru că ele clădesc punți spre vecinătatea noastră și încă și mai important e că noi trebuie să ne gândim la un viitor comun pentru întreaga regiune și aș vrea să vă spun că admirăm și respectăm politicile mă scuzați, procesele politice prin care trec Tunisia, Libia, Egiptul, la fel ca și alte țări din regiune, cum ar fi Marocul. Organizarea alegerilor, elaborarea unei noi constituții, toate acestea sunt sarcini dificile, complexe. Noi, europenii, știm foarte bine acest lucru. Dar aș dori să subliniez uh, două elemente din experiența europeană. În primul rând că democrația nu este doar uh, o procedură trebuie să aibă un sens, trebuie să fie eficiente. Poți câștiga alegerile la 50% plus 1, dar pentru a adopta o Constituție și a clădi viitorul unei țări, ai nevoie de un consens la nivel național. Ba chiar ai nevoie de o supermajoritate de peste 75% în unele sisteme. Trebuie să dai ascultare oamenilor, să le respecti ideile, să le înțelegi. Toată lumea trebuie să aibă dreptul de a-și exprima liber opinia doar așa se pot clădi instituții care se reprezinte pe toți cetățenii unei țări. Apoi, domnul președinte al Comisiei Afetel Malbroc a spus foarte clar astăzi că echilibrul puterilor este un element cheie al oricărui regim democratic. Șansa alegerii și șansa schimbării sunt esențiale. Democrație Uh, e uh, un lucru foarte fragil pentru că uh, reprezintă sau corespunde și unei alternanțe la putere. Câteodată câștigi, câteodată pierzi, dar asta nu se poate întâmpla într-o societate unde justiția nu e liberă și unde presa are botniță. Uh, Bun, procesele constituționale uh, sunt pe cale să înceapă, dar asta trebuie să se facă mm, cu respectarea valorilor și practicilor de, uh, democratice și dacă nu se va întâmpla așa, rezultatul va fi instaurarea a noi regime autoritare care să își desconsidere total populațiile. Aici vă pot asigura că demnitatea și democrația uh, peste tot în lume se vor bucura de susținerea totală a tuturor instituțiilor uh, europene. După cum știți, în fiecare an uh, Parlamentul European acordă un premiu, un premiu către mm, personalitățile care luptă împotriva regimurilor totalitare. Este premiul Saharov al Parlamentului European și mm, eu răspund direct de el. În 2011, premiul Saharov a fost acordat către cinci activiști ai primăverii arabe din Egipt, din Libia și de țara din Siria și apoi în mod uh, postum și pe drept lui Mohamed Azizi din Tunisia. Dacă uităm de unde vin acești oameni și dacă uităm că tinerii femeile, dezmoșteniții primăverii arabe au luptat pentru democrație, atunci vom da greș. Când președintele Marzuki s-a adresat Parlamentului European într-o ședință formală din februarie a anului curent, a subliniat că aceste revoluții nu sunt naționaliste și xenofobe, ci sociale și democratice. Noi sperăm ca universalitatea drepturilor omului să fie respectată în întreaga lume. Și pentru asta trebuie să se țină cont de specificitatea religioasă și culturală a fiecăruia. Apoi e vorba și de redresarea economică, de care v-ați ocupat acum în această după-amiază. Creșterea economică e cheia stabilizării. Din nou, e un lucru pe care Europa îl știe foarte bine. Din nefericire, progresul economic în lumea arabă este mult prea lent. Și e o situație inacceptabilă. Noi trebuie să promovăm creșterea economică pentru a ne asigura că toată lumea și mai ales tinerii se va bucura de demnitate și locuri de muncă. E unicul mod de a avea un viitor prosper pentru toate țările noastre. Și mi-aș dori ca astăzi, prin acest schimb de opinii, să găsim moduri de a rezolva problemele comune într-un spirit de respect reciproc și încredere, atât în Uniunea Europeană, că și în țările noastre, care, uh, într-adevăr, merită democrație, pace și prosperitate. Din nou, vă mulțumesc că mi-ați ascultat cuvântul și că m-ați invitat la conferința noastră. Președinte, mulțumim pentru cuvintele atât de amabile și chiar înțelepte. Domnilor și domnilor, acum chiar că am încheiat uh, conferința de astăzi, cel puțin aici la Parlamentul European în ce privește programul de mâine, care începe la ora 9, antemeridian, eh, trebuie să vă îndreptați spre clădirile Fondation Université, strada Egmont 11, Bruxelles, 1000, nu e departe de aici. Și sigur că asistenții Fundației Carnegie eh, vă vor îndrepta către acea clădire. Cu asta, domnilor și domnilor, la finalul lucrărilor de astăzi, am plăcerea de a vă mulțumi din inimă tuturor pentru prezența și contribuția uh, dumneavoastră și de a felicita co-organizatorii acestui seminar extrem de interesant cu atât mai interesant cu cât, după cum pe drept cuvânt uh, a a fost remarcat de mai multe ori aici, trebuie că e vorba de una din uh, primele conferințe în care au fost uh, invitați tocmai cei despre care se vorbește atât de mult, dar cu care am vorbit atât de rar, adică reprezentanții partidelor care, pe drept cuvânt sau nu, sunt etichetate ca fiind islamiste, și care joacă un rol atât de important în uh, țările lor. Deci pentru toate acestea vă mulțumesc foarte mult și vă urez o seară plăcută tuturor și succes uh, pentru lucrările de mâine. Mulțumim! Valdova.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 Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Doamnelor și domnilor, declarăm deschisă această reuniune. Votăm acum, vă rog frumos, avizul doamnei Weber. Ea nu este aici și nici nu ne poate împiedica, să zicem, din cauza că nu e aici. Paragraful 1, amendamentul 1 în trei părți, amendamentul uh, domnului Galler, care acum se află într-o misiune nu chiar lipsită de pericole, ca șef al, campanii, al delegației de observare electorală în Pakistan. Acolo e. Având în vedere împrejurările și ceea ce uh, face domnul Galler, trebuie să recunoaștem curajul de a-și asuma o asemenea răspundere. Doamnă Șacher, vă rog, aveți uh, cuvântul. Nu, nu voiați să vorbiți. Ba, nu, domnule președinte, îmi pare rău, eu credeam că votăm deja. Domnule secretar general, poate că puteți să luați această observație ca exemplu în procesul verbal.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 S-a închis votul. 48 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, doar o singură abținere. Se adoptă. Găsim noi și pe cel care s-a abținut. Raportul Schake. Observații, doamnă, colegă? Nu e cazul. Cine este pentru compromisul 1? împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Cred totuși că se respinge. 59 era asta, da, da. 59. S-a închis votul. 26 la 25 se respinge. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Mi se pare că e aceeași majoritate, dar foarte la limită. S-a închis votul. 30 la 22 se adoptă. Compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 62 în formula limitată pentru împotrivă abțineri se respinge. 65 pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru împotriva abțineri Deci cine e pentru 65? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. A votat da. Nu, nu mai repetăm, l-am făcut de două ori. 66. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 67 pentru. Împotrivă? Abțineri? Domnule Lansberg, eu cred că cu ajutorul comuniștilor a trecut acest amendament. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 împotrivă, 24 pentru, iată că Alianța n-a ținut, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge și asta. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm? 74, vă rog. S-a închis votul. 28 la 25 se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 pe două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. La limită. Verificăm. 80. La 83. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 26 pentru 29 împotrivă. Se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 89 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 90 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 30 pentru, 24 împotrivă se adoptă, 94 împotrivă, abțineri, aceeași majoritate văd eu, se adoptă. Așa e, se acceptă. 95 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 96 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. S-a închis. pentru, 22 împotrivă se adoptă. Domnul Sarius Volski a avut vreo 3 voturi și tot nu a fost de ajuns. șapte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 98. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101. Pentru. Împotrivă abțineri, verificăm, vă rog. E tot la limită. S-a închis votul. 23 pentru, 27 împotrivă. Respins. Era la 101, deci 102 pentru. Împotrivă, abține, se respinge. 103 pentru. Împotrivă, abține, se respinge. 104 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 99 împotrivă, 26 pentru, se respinge. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 115. Vot pe părți, prima parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. A doua parte, pentru. Împotriva abțineri se respinge. 118. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 117. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. Socialiștii nu votaseră. șaptesprezece închis votul. 26 la 25 se adoptă. 116. Nu? 119. Devine caduc. A, mă scuzați. Aveți dreptate. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 7. Pentru. Cu amendament oral. Doamnă raportor, poftiți! Mulțumesc, domnule președinte. Am vrea să respingem amendamentul oral, să votăm compromisul la care am ajuns la negocieri într-un spirit bun de cooperare. Am ajuns la acest amendament de compromis, așa că vrem textul fără amendamentul oral. Deci cine este pentru compromisul 7? Împotrivă? Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă cu 30 la 27. 126 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127 pentru. Împotrivă abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 30 la 26. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Domnule Sarius suntem în plin vot. S-a închis votul. Lipsesc trei voturi. 23 la 34 împotrivă se respinge. 131 pentru. Ba nu, 130. Bine, 130 pentru. Împotrivă. Abțineri. Te adopt. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 32 împotrivă, 27 pentru se respinge. 132 cu 36 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 130 cu 137 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 31 împotrivă, 28 pentru. Se respinge. 150. Pentru împotriva abțineri. Se respinge. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 152 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 160 pentru. Împotrivă. Geoffrey, ce spuneai? Pentru? Votul tău a fost așadar decisiv. Pare rău să ți-o spun. Se adoptă. 161 pentru. Împotriva abțineri Nu, nu e clar. Verificăm, spune președintele. S-a închis votul. S-a închis. 31 la 28 se adoptă. Avem o personalitate în plus de la Pepe în sală, dar niciodată nu-i suficient. doi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 164 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, verifică. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 la 27.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 împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 12. Da, dacă socialiștii ar vota din prima, n-am avea nevoie de nicio verificare electronică, spune președintele. Nu, sunteți leneși la grămadă. S-a închis votul. Se respinge. 12. Compromisul 12. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13. Pentru, abțineri, împotriva, se adoptă. 14. Ă, Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 23. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 24. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 26 pentru, împotrivă, se adoptă, compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 16, da, e o, e o greșeală aici, dar e compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36. Nu, și ăsta e caduc. 39 direct. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge 30 la 27. 41 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 42 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 43 pentru. împotriva Abțineri se respinge. 1 pentru. împotriva Abțineri se respinge. 2 pentru. împotriva Abțineri se adoptă. 3 pentru. La 2? Vreți să revenim? S-a închis votul. Trezește la 27 se adoptă. 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 6 pentru, împotriva abțineri se respinge, 78 pentru, împotriva abțineri se resping, 9 pentru, Împotriva abțineri se respinge, 10 pentru, Împotriva abțineri se respinge, amendamentul oral 2 pentru, Împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, Împotriva abțineri se respinge. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, verificăm la 14. S-a deschis votul, s-a și închis. 30 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Avem votul final, vot electronic pe proiectul de raport, astfel amendat, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 54 de voturi pentru, unul împotrivă. Doamna zici, are cuvântul. Thank you. Mr. Chairman, in the... Domnule președinte, în numele grupului PPE doresc doar să spun că noi înțelegem clar că acest raport privitor la situația presei și mass media se referă la situația globală, nu la cea din Uniunea Europeană. Vreau doar să fac această precizare. Mulțumesc. Herzlichen Dank. Wir werden das aufnehmen. Mulțumesc foarte mult. Trecem asta în procesul verbal, dar vreau să spun și eu ceva. E corect ca într-un asemenea raport să se stipuleze că Uniunea Europeană trebuie să fie un exemplu, dar nu este un raport despre situația internă în plan european vom avea necazuri cu celelalte comisii parlamentare, deci trebuie să vedem exact care sunt competențele. Există și un uh, raport mai scurt pe politica media, care e elaborat de Comisia Competentă pe Fond. Așa că vă rog frumos să fim cu toții atenți. Avem uh, ceva ce ne dorim uh, din punct de vedere politic, dar ce nu cade sub egida AFET și nu are rost să facem amendamente la plenare. Trebuie să utilizăm alte comisii de resort care vizează și prelucrează situația internă din Uniunea Europeană. Eu cred că trebuie să respectăm regulile. Cu permisiunea dumneavoastră o să uh, notific și uh, serviciul uh, de reuniuni cu privire la acest lucru. Și acum avem raportul Milan Mon.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 43 cu amendament oral. Uh, row check. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se uh, adoptă. Amendamentul 46 pentru Deci 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum Äh, wir zum Antrag 54. 54 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Da, sunt amendamente care țin mai degrabă de INTA. E așa o situație amestecată. 55. Cine pentru? Împotriva abțineri? Se respinge. 56. Pentru? împotriva abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 62, 63, cine pentru, împotriva abțineri se respinge. aceste două. 64, cine pentru, împotriva abțineri se respinge, dar mă rog, verificăm la 64. Am deschis votul. Aproape am închis votul, bun, l-am închis. Și avem 33 împotriva, 23 pentru de deci se respinge. Acum 65 cine pentru, împotriva, uh, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri, se eh, respinge. Completul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Deci ajungem la 77 pentru împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. aici deci ajungem la compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86. Pe părți, prima parte, cine pentru? Mulțumesc se adoptă. Bun, n-am mai spus cine este împotriva, abțineri, deci se adoptă. Acum partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Mă rog, dar totuși haideți să verificăm. Am deschis votul.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 Am închis votul, dar nu știu cine a dorit să se verifice, pentru că iată ce rezultat avem. Da, 54 împotrivă, niciun vot pentru. Cineva, nu știu cine, a cerut cineva <laughs> verificarea, o să, o să găsim noi cine a cerut. Deci se respinge și ajungem la 97. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge.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 împotriva abțineri se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se respinge. 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 110 pe trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia. Aceeași situație. 111 pentru. Nu, dar partea întâi a fost adoptată. Trebuie să votăm partea a treia. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Bun, 111 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru, împotriva abțineri se respinge. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva abțineri se respinge. 116 pentru, împotriva uh, abțineri se respinge. 117 pentru, împotriva abțineri se respinge. 118 pentru, împotriva abțineri se respinge. 119 pe trei părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua da, e vorba de cuvântul liberal. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 120 pentru? Împotrivă abțineri? Se respinge. 121 pentru? Împotrivă abțineri? se respinge. 122 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 124 pentru, împotriva abțineri, se uh, adoptă. 125 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 126 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotriva, abțineri, se uh, respinge. 131 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 135 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 136, bun, cine este pentru, împotriva obțineri se adoptă compromisul 14, pentru, împotriva obțineri se adoptă 139, pentru, împotriva obțineri se, da, se adoptă. 143. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 144. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 145. Împotrivă, abțineri, se uh, respinge. 146. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul al 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16, pentru, împotrivă, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotriva, abțineri, se uh, respinge. 169 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Antrag Abstimmungsgeschlossen. S-a închis votul. Se respinge cu 33 la 25, 170 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge.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 Amendamentul 196. 100, 197, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 200, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 201, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 203. Nu, nu, e rezolvat. 9 pentru, împotriva abțineri se respinge, 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, 11 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, mă scuzați, 15 spune președintele, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 3, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25, pentru, împotriva abțineri se respinge. 4. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 34 uh, pentru, împotrivă abțineri se respinge, 32 cu amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se a respinge, 35 pentru, împotriva abțineri se respinge, 36 pentru, împotriva abțineri se respinge, 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 1 pentru, împotriva abțineri se respinge, 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 4 pentru, împotriva abțineri verificăm. S-a, termin... Uh, s-a închis votul. Se respinge. 30 la 26. 5 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 6 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot uh, electronic final. S-a închis votul. 47 de voturi pentru, 6 împotrivă, 5 abțineri se adoptă. Dragi colegi, am o propunere. Dacă sunteți uh, de acord, vă rog să sprijiniți asta la grupul politic. O secundă de liniște, vă rog frumos, dacă se poate. Votul recomandării INTA pentru negocierile transatlantice va avea loc în mai. Noi suntem prevăzuți pentru iunie. Eu cred că n-are niciun rost să fie așa, ar trebui să avem o singură dezbatere transatlantică și dacă sunteți de acord cu asta și sprijiniți asta la grup, atunci ar trebui să avem o dezbatere comună în mai, să nu avem uh, această poveste transatlantică de două ori pe ordinea de zi. Sunteți uh, de acord cu această abordare? Deci am vrea ca dezbaterea transatlantică INTA și AFET să fie deodată, nu una în mai și una în iunie. Deci o singură dezbatere comună. Vă rog frumos să discutați la grup, să spuneți că vrem să schimbăm ordinea de zi. Secretariatul nostru va face tot ce stă în putință în așa fel încât uh, să implementeze asta. Mulțumim foarte mult, reuniunea se închide.